Both oh, and So, liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns. Așadar, dragi colegi, dragi colegi, vă propun să continuăm. În primul rând, dați-mi voie să urez bun venit unui grup de vizitatori de la DigiTrade. E vorba de 20 de stagiari, din câte am înțeles. Bun venit la comisia noastră. Veți participa la o sesiune de vot. Uh, poate că nu e cea mai interesantă tematică, dar uh, nu strică odată. A, vorbim acum de implementarea uh, instrumentului de microfinanțare Progres. votăm acest raport, raportor domnul Șulțe, și vă propun Uh, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul A. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la compromisul B. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul BA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul BB pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 13 pentru, împotrivă, verificăm, vă rog, amendamentul 13, S-a închis votul. Atunci mai reluăm încă o dată votul la amendamentul 13. Nu funcționează? A votat toată lumea. Nu funcționează aparatul. atunci v-aș ruga să vă mutați în alt loc, să vedem dacă funcționează acolo. Agnes, de asemenea, te rog, e alt, alt loc. Dacă acum funcționează aparatele, v-aș ruga să votăm încă o dată amendamentul 13. A votat toată lumea. Atunci s-a închis votul. Se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 17 pentru, împotrivă, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Cont F pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 21 pentru, împotrivă, verificăm. A votat toată lumea. S-a încheiat votul. Se adoptă. Și ajungem la 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 Împotrivă. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. obține, Se adoptă. Cont A pentru. Împotrivă. obține, Se adoptă. Cont B pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cont E pentru. Împotrivă. Vă rog să verificăm. A votat toată lumea. Se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem astfel la cont 15 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, cont 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, cont 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 31 pentru, împotrivă, se respinge, amendamentul 32 pentru, împotrivă, se respinge, amendamentul 33, prima parte pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, cont 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, cont 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, verificăm, vă rog. A votat toată lumea? se respinge. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul CA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la cont 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cont 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cont 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, cont 20 pentru, împotrivă, cred că a fost o majoritate, dar aș ruga să verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. 27 la 22. Se respinge. Compromisul E. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ajungem la amendamentul 51. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 52 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 53 pentru, împotrivă, se adoptă. Verificăm. 53. A votat toată lumea. Da. Se respinge cu, la diferență de un vot. Îmi cer scuze că n-am văzut. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 58 pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog să verificăm și acest amendament. A votat toată lumea, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, se respinge. 60 pentru, împotrivă, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cont 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, se adoptă. Să verificăm, da, atunci uh, haideți să verificăm 62. A votat toată lumea? Se adoptă. 64 <clears throat> pentru, împotrivă, abține, se adoptă, 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 67 pentru, împotrivă. Ce nu sunt foarte sigur, verificăm 67. A votat toată lumea. Se adoptă 68 pentru, împotrivă, Cred că se adoptă, dar verificăm. 68. A votat toată lumea. Se adoptă. Cont 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cont 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotrivă, se respinge. 72 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, se adoptă amendamentul 74. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 75. Pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 76. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 77. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, verificăm. Vă rog, 79. A votat toată lumea. Se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Verificăm 82. A votat toată lumea? Se respinge. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, verificăm, de asemenea. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Cont 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 85 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 86 pentru, împotrivă, cred că se adoptă, verificăm 86, vă rog, A votat toată lumea. E un vot în plus la PPE. Putem uh, clarifica situația? Bun. Se respinge. Unde am rămas? Cont 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 87 pentru. Ba nu. A fost retras. 88 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm la 88. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Apelez la înțelegerea dumneavoastră. Această sală e mai greu de avut în vedere decât sala în care ne desfășurăm activitatea în mod normal. 89 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Cont 23 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Cont 24 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 92 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 93 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 94 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 95 pe, devine caduc, da, 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 97 a fost retras, compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 99 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, cont 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, cont 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votăm întregul raport, vot cu apel nominal, cred, spune președintele. A votat toată lumea. Atunci să a închis votul. 49 la 2 cu o singură abținere. Felicitări raportorului. Plec de la premiza că nu obiectează nimeni ă, dacă spun să anexăm rezultatul votului la acest raport. Bun, atunci procedăm ca atare. Trecem la următorul vot. Este vorba de actul cu privire la piața digitală unică, raportoare doamna Iuta Steinruck. N-a fost uh, o greșeală clasică de tip freudian. În orice caz ai uh, un bonus la mine. Revenind, compromisul F pentru, împotrivă, a, se adoptă și ajungem la amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, com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 Also, verfahrenstechnisch klärt mich. Din punct de vedere procedural, secretariatul îmi spune că amendamentul oral este o adăugire și de aceea ordinea corespunzătoare este mai întâi amendamentul G. Domnul Caza obiectează ce spune raportoarea. Domnule președinte, dacă nu mă înșel, mai întâi trebuie să vedem dacă se adoptă amendamentul oral și dacă nu se și dacă se votează, atunci votăm amendamentul oral împreună cu compromisul. Împreună cu amendamentul oral. Also gut, dann... Atunci, haideți să clarificăm mai întâi dacă există obiecții față de amendamentul oral. Există. Se rezolvă așadar problema și revenim la procedura normală și atunci putem vota compromisul G. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Se adoptă. Și ajungem astfel la amendamentul 24. Pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 26. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul U pentru, împotriva obțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva obțineri se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă. V-aș ruga să-l verificăm, amendamentul 33. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul H pentru împotrivă abțineri. Se adoptă și ajungem astfel la compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul JA pentru Vreți apel nominal la JA. Oh, the socialists are in hurry today. Socialiștii se grăbesc astăzi. Dann machen wir elektronische Abstimmung. Atunci, vot electronic, compromisul JA s-a deschis votul. Am ales abgestimmt. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Unde am ajuns? Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 88 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R pentru, Împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 92 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 93 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 95 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul N pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 104 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 105 pentru, Prima parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul unde 110 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 111 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 112 pentru, împotrivă, se respinge, compromisul S pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, O 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, am ajuns așadar Aici trebuie să vin cu o explicație pentru că există o greșeală la compromisul T se mai adaugă faptul că uh, amendamentul 124 ar fi inclus oarecum. Deci votăm acum 125 pentru, împotrivă, telefonul. Deci încă o dată 125 pentru, potrivă, se respinge. Compromisul T împreună cu 124 se adoptă. Trecem la compromisul V pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. și ajungem la 144 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul X pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 147 pe trei părți, prima parte pentru, împotrivă, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, verificăm partea a doua de la 147. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. 26 la 26 se respinge. Partea a treia de la 147. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm și cea de-a treia parte, deși cred că o se respinge. A votat toată lumea. S-a închis votul atunci. Mulțumesc. Da, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 149 pentru, ba nu, verificăm 148. A votat toată lumea, S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. 149 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă... Compromis Z. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 156. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge compromisul W pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 161. Ba nu, nu. Ok, 161. Deci, 161 pentru, împotrivă, verificăm. A votat toată lumea. Atunci uh, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 162. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AB cu amendament oral. Există obiecții față de acest amendament oral? Nu este cazul. Atunci putem vota cu amendament oral compromisul AB împotrivă se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineți. Se respinge 165 pentru. A, ba, nu e identic. Și ajungem la compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă Amendamentul 174 pentru împotrivă. Verificăm 174. A votat toată lumea? Se respinge. Bun, am ajuns la amendamentul 176 pentru împotrivă abțineri se respinge. 178 și 179 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul AD pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 180 pentru, împotrivă, verificăm. A votat toată lumea? Mulțumesc, se adoptă. Ajungem atunci la 187 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 190 pe două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, cele două parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, 191 pentru, împotrivă, se respinge, Ajungem la 194 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Acum amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă și ajungem acum la votul final. S-a deschis votul. A votat toată lumea? 48 la 4, nicio abținere. Felicitări colegii Steinrück. Există obiecții la anexarea rezultatului votului la acest aviz? Nu e cazul. Atunci vom proceda ca atare. Acum, dacă îmi permiteți o observație de ordin personal, nu am voie să spun acum că <clears throat> colegul Kellersman tocmai e pe punctul de a-și absolvi ultimul vot după 23 de ani în această comisie. Nu am voie să o spun, dar o fac totuși și numai bine numele comisiei. So, dann sind wir jetzt bei Tagesordnungspunkt 10. Ajungem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi. E vorba de EURES. Foarte succint. Colegul Heinz Becker are cuvântul pe această temă. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich darf... Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte intervine. Vă rugăm să faceți liniște, stimați colegi. Dominic? Ok, Heinz. Heinz, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă spun în ce punct am ajuns. Astăzi vom mai avea următoarea rundă de trialog și poi mâine vom mai avea încă o rundă de, de dialog tripartit. În urma discuțiilor avute cu raportorii din umbră și cu secretariatul și cu toți ceilalți implicați, uh, spre exemplu serviciul juridic, am uh, ajuns la niște rezultate constructive. mare parte dintre obiectivele Comisiei au putut fi ancorate în textul final cu acordul uh, Comisiei și Consiliului. Dar nu vreau să mă laud prea repede pentru că există în continuare niște puncte spinoase. Spre exemplu, implicarea partenerilor sociali importanța parteneriatelor transfrontaliere și alte aspecte importante pentru noi. Deci aceste puncte au fost deja discutate, dar nu vrem să ne bucurăm prea repede, vrem să discutăm totul uh, în liniște, fără să ne punem uh, o presiune excesivă. Și după aceea, bineînțeles, va urma problema arhicunoscută a actelor delegate cu care ne tot, uh, de care ne tot lovim. Dar acum vreau să le mulțumesc foarte, din toată inima, raportorilor din umbră. Am reușit să ajungem la un consens de fiecare dată. Le mulțumesc pentru disponibilitatea de a ajunge la uh, un consens și sper că împreună vom ajunge la un rezultat cât mai bun. Mulțumim, domnule Becker. Raportorii din umbră vor să intervină? Nu? Văd că nu zgomotul m-a indus în eroare, domnul Sama. Just, just very briefly indeed, just to echo that it's been... Foarte pe scurt, aș dori să mă alătur ce raportorului. Într-adevăr am avut parte de un dialog constructiv, de foarte mult consens și având în vedere cum au mers lucrurile până acum, cred că absolut aproape tot ce ne-am dorit să fie în uh, acest instrument va fi acolo din punct de, și lucrurile merg bine din punct de vedere al Parlamentului. Și domnul Becker vorbește engleză așa de bine la trilog, atât de bine încât am și uitat că știe germană. <laughs> Heinz, das sind doch Komplimente. Karl-Heinz, iată, complimente. Domnul Becker, ironie, ironie. Domnul președinte, vreau uh, să urez mult, mult succes uh, echipei condusă de domnul Becker. Trecem așadar la punctul 11 de pe ordinea de zi. Domnul Pirinski vroia să punem la capătul ședinței acest punct pentru a ni se putea alătura între, între timp și am uh, fost de acord cu această propunere de modificare. Prin urmare, trecem la punctul 12, uh, uh, informarea privind reuniunea socială tripartită la nivel înalt. Anges Iungherius ne va prezenta cele discutate. Mulțumesc, domnule președinte. A fost al treilea summit de acest fel pentru care, la care a trimis Parlamentul European un observator. Foarte multe subiecte au fost discutate. Cam aceleași subiecte care au fost discutate azi dimineață de doamna Mariana Tyson. Apoi s-a discutat și despre restructurarea dialogului social, social și uh, cum uh, poate fi integrat acesta în refit și în uh, bun, mai bună reglementare. Au avut loc multe dezbateri cu privire la cum pot să contribuie partenerii sociali la primirea persoanelor care caută statutul de refugiat pe continentul nostru. Și mi s-a părut un lucru deosebit că ambele părți, atât patronatele cât și angajații, au spus că ei caută soluții pentru a-i putea integra pe acești oameni pe piața muncii. Firește au existat diferente și în ceea ce a privit uh, tip și cu privire la um, pachetul pentru mobilitatea forței de muncă, dar este normal, având în vedere genul de discuții, firește că există diferente de opinie între angajați și angajatori, Doresc să mă refer la un anumit aspect în mod special. Domnul Jean-Claude Juncker, Juncker a fost uh, prezent, domnul Tusk la fel, precum și alți doi comisari și președinta, președinția Consiliului actuală și uh, cea care urmează au dorit să organizeze summitul tripartit în ziua summitului social este vorba despre, a fost vorba despre o oroare logistică, dar dacă vrei să influențezi subiectele care sunt discutate la summitul social, nu trebuie să îl um, organizezi pe celălalt cu două ore înainte, pentru că e greu de pregătit. Deci, se caută metode de a organiza lucrurile mai bine. Mulțumesc! Dankeschön, Agnes. Mulțumim, Agnes. Observații? Întrebări? Văd că nu. Mulțumim, Agnes, așadar. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, aplicarea directivei Consiliului din anul 2007, numărul 78, din 27 noiembrie 2000, de crearea a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea. Raportoarea este pe drum. Prin urmare, putem să ne permitem a lua o scurtă, scurtă pauză. Sper că raportarea va apărea cât mai curând cu putință. 5 minute de pauză. Ne, am respectat timpul uh, pe care îl avem la dispoziție, prin urmare ne permitem pauza. Au, baia, da wird sie mich Jutta Steinbrück, wie man Thank you.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

Jan Kunze. Jan. Jan. Kannst du mal die... Pot să-i invit pe colegi în sală? dann setzen wir die Sitzung fort. Stimați colegi, reluăm ședința. Punctul 14 de pe ordinea de zi. Domnul președinte își cere scuze, am, am trecut prea repede peste punctul 13, pe care de altfel și anunțasem. Doamna raportor nu era prezentă în momentul în care l-a anunțasem, dar doamna Renate Weber, iată, ni s-a alăturat. Prin urmare, îi dăm cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acesta este primul schimb de opinii cu privire la proiectul documentului de lucru care se va afla la baza raportului care urmează să fie redactat. Voi începe prin a spune că în anul 2000, atunci când a fost dată această directivă, împreună cu directiva privind uh, egalitatea rasială, ei bine, acest pachet legislativ a fost uh, o adevăr- un adevărat punct de cotitură și importanța acestor acte a fost recunoscută atât în lumea instituțională cât și în societate. Acum, 15 ani mai târziu, este foarte important să vedem unde ne aflăm în aceste privințe. Raportul acesta intenționează să evalueze implementarea directivei Consiliului 78 din 2000 în ceea ce privește egalitatea în muncă. De asemenea, intenția este să prezinte un set de recomandări. După cum am spus, este primul proiect al unui document de lucru, iar structura pe care o are ia în considerare evoluțiile din anul 2000 încoace. Directiva trebuia să fie implementată, pusă în aplicare de statele membre la trei ani după adoptare, dar există în continuare diferențe între statele membre cu privire la procesul de punere în aplicare. Avem un eurobarometru recent, nu neapărat legat de discriminare, ci legat de percepția asupra discriminării. Acest Eurobarometru arată că există o creștere a comportamentului discriminatoriu, poate și pentru că oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de faptul că sunt discriminați sau că există asemenea practici. Eu însă mă tem că discriminarea în sine a și crescut cel puțin în uh, ceea ce privește anumite criterii care sunt reprezentate în această directivă. Este vorba doar despre patru motive de discriminare în directivă, vârstă, religii sau credințe, dizabilități și orientare sexuală. Este foarte clar din răspunsurile la Eurobarometru că, cel puțin în privința motivelor religioase există foarte multă discriminare. Există uh, un anumit grad de discriminare în uh, statele membre pe baza acestui motiv. După cum am spus, structura raportului ar fi următoarea. În primul rând, se va aborda lipsa conștientizării și sprijinului pentru victime. De fapt, lipsa conștientizării înseamnă că trebuie în continuare să promovăm uh, luarea la cunoștință cu privire la ce înseamnă discriminarea și ce înseamnă care sunt drepturile persoanelor care trebuie să fie tratate pe picior de egalitate. În momentul ăsta nu mă gândesc uh, la campaniile acelea care sunt foarte costisitoare și uh, nu au efecte foarte concrete. Mă gândesc la campanii concrete care pot cu adevărat să uh, aibă un rezultat uh, la uh, capăt. De asemenea, cred că este foarte important să oferim sprijin pentru uh, victime, dacă dorim ca acestea să înțeleagă ce trebuie să facă pentru uh, a-și depăși statutul de victimă. O altă parte se referă la lipsa de date privind egalit egalitatea. Aceste date nu pot fi colectate în baza acestei directive și lipsa acestor date face foarte dificilă dovedirea faptului că discriminarea există. Un al treilea capitol ar fi, s-ar referi la faptul că discriminarea nu este raportată foarte des. Asta din diferite motive, în afară de faptul că nu uh, toate victimele înțeleg ce li se întâmplă. Există și o idee generală, o mentalitate, o cultură că dacă uh, mă plâng nu se va întâmpla nimic, că procedurile sunt prea birocratice, că um, procesele sunt prea îndelungate, um, că nu există mijloacele financiare necesare. Există două alte capitole care au o legătură foarte importantă pentru, între ele. În primul rând, unul dintre ele este accesul la justiție, pentru că aceste cazuri trebuie să fie aduse în instanță. În această privință, o, problematică pe care dorim să o analizăm este felul în care ONG-urile specializate pot ajuta victimele. Cel puțin în anumite state membre, e dovedit faptul că atunci când victimele au fost susținute de ONG-uri, rezultatele au fost cu adevărat pozitive. De asemenea, pentru victime este mult mai ușor să vorbească cu persoane din comunitatea ONG-urilor. Apoi, capitolul 5 se va referi la sancțiuni și căi de atac. Într-adevăr, în statele membre există organisme publice, institute, autorități publice um, instituții guvernamentale și eu cred că multe victime au nevoie, pe lângă sprijinul instituțional, de ajutorul ONG-urilor. O chestiune care mie mi se pare foarte importantă este situația uh, interpretării în justiție. Ne-a luat uh, ceva vreme, câțiva ani, până am reușit să avem cauze în fața instanțelor, inclusiv la Curtea de Justiție Europeană. Și acum există interpretare oferită de către instanțe și sunt convinsă că ar fi foarte util ca este util să vedem cum, uh, cum se face acest lucru la nivel de instanță. Și firește vom avea și un uh, capitol al raportului care se va referi la recomandări. Cam așa mi se pare mie că ar trebui să arate raportul. Firește, observațiile și sugestiile colegilor sunt binevenite. În următoarele câteva săptămâni voi avea o serie de ședințe cu diferite instituții, ONG-uri și persoane implicate în, în lupta împotriva discriminării. Și uh, aștept, uh, firește, propunerile colegilor. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Reihenfolge der Schattenberichterstatter. Mulțumesc. Trecem acum la doamna Agnieszka Koslowska, prima din șirul de raportori din umbră care vor lua cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mai întâi de toate aș vrea să o felicit pe inițiatoarea acestui raport. E drept că aceste acte legislative au fost foarte importante în toate statele membre. De fapt, aceste directive au fost uh, transpuse în legislația tuturor statelor membre. A trecut ceva vreme de la momentul acesta, deci avem și experiența necesară. Și mai avem și cunoștințele acumulate deja cu, în acești uh, ani, pentru că, să nu uităm, există o obligație de raportare a punerii în aplicare a acestor uh, acte legislative, o obligație de raportare care vine odată la câțiva ani. Dar, uh, nu trebuie să uităm și rapoartele făcute de mm, ONG-uri, Comisia Europeană, etc. Există o sursă mare de informații pe care le-am putea include în raportul nostru. Baza de plecare uh, a acestui raport al nostru este una foarte bună. Vedem că nu se face trimitere, doar la actele legislative, se face trimitere la eurobarometru, um, eurobarometru, vedem că se intensifică actele xenofobe și discriminare care contravin până la urmă egalității și tocmai de aceea e bine să menționăm lucrul acesta în uh, raportul nostru. Uh, în documentul de lucru salut primele propuneri de a suplimenta ideile deja existente uh, cu privire la maniera în care punerea în aplicare a acestor uh, directive ar putea fi mai eficientă, spre exemplu schimbul de bune practici, uh, cursuri pentru uh, personalul din statele membre și, de asemenea, bineînțeles, eliminarea um, lacunelor legislative, susținerea oferită autorităților locale și ONG-urilor. Avem experiență și în acest sens și uh, s-au obținut rezultate pozitive. Să nu uităm că programul Progress a ajutat uh, sau a dus la finanțarea multor programe de formare pentru uh, specialiști. Iar lucrul acesta este absolut esențial și, bineînțeles, poate fi poate fi explorat pe viitor. Bineînțeles, nu uh, ridicarea gradului sau sporirea gradului de conștientizare întotdeauna trebuie să se facă uh, eforturi în acest sens, niciodată nivelul conștiinței și cunoștințelor nu va fi suficient de ridicat. E bine să vorbim despre organizarea de astfel de sesiuni de, de formare și uh, campanii uh, e bine să, să promovăm organizarea de campanii care să ducă la diseminarea informațiilor din aceste directive. Între instituțiile menționate în acest document de lucru nu se regăsește partea angajatorilor. Raportul se concentrează pe potențialele victime dar perspectiva angajatorului nu este neapărat uh, luată în considerare în acest uh, document de lucru, în acest raport. Între între uh, părțile care trebuie să fie incluse în consultări trebuie să apară și angajatorii. Vă încurajez, uh, încurajez să mergeți în direcția aceasta. Cred că printre aspectele legislative care trebuie neapărat de asemenea să fie discutate se numără și uh, uh, măsurile care vizează colectarea datelor. Trebuie să vorbim despre colectarea datelor, după cum bine spuneați și dumneavoastră. Dar când vine vorba despre analiza datelor, uh, pentru analizarea datelor avem nevoie de date comparabile. Prin urmare, inițiativa de colectare a datelor este deosebit de importantă. Din cei 15 ani de experiență pe care îi avem, știm că uh, noile uh, concepte precum discriminarea încrucișată ar putea fi mai bine definite în actele legislative, în regulamente. Și de asemenea ar putea să fie mai clar menționate în uh, actele legislative. Deci trebuie să fim și, atenți și la aceste lucruri. Alte recomandări apărute în rapoartele uh, precedente uh, spre exemplu, creșterea eficienței organismelor care se ocupă de egalitate, ei bine, și aceste propuneri ar trebui să fie luate în considerare. Să atragem atenția asupra faptului că etnia Roma a fost uh, menționată într-o serie de rapoarte ca fiind o etnie care necesită programe specializate de combaterea discriminării. Cam atât pentru moment din partea mea. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim. Urmează doamna Blinkeviciute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru acest proiect de document. Consider că trebuie să lucrăm împreună pentru a putea evalua punerea în aplicare a directivei și pentru a veni și cu recomandări. Trebuie să identificăm acele aspecte care necesită o atenție sporită. După analizarea raportului Comisiei și a altor instituții, ne dăm seama că pe aici, pe acolo s-au înregistrat progrese, dar, în continuare, trebuie să recunoaștem că statele membre se confruntă cu uh, provocări în ceea ce privește punerea în aplicare a, acestor, a acestei directive. Și tocmai de aceea Parlamentul European trebuie să vină cu propria sa evaluare. În momentul în care a prezentat uh, structura raportului său, doamna raportor a fost cât se poate de confingătoare. Consider că această structură este potrivită, bineînțeles vom mai pune niște substanță pe acest schelet prezentat de către doamna raportor. De asemenea, ar trebui să ne întrebăm dacă datele primite din partea statelor membre sunt într-adevăr cele corecte, datele cu privire la punerea în aplicare a acestei directive. Deocamdată nu știm neapărat dacă informațiile acestea nu sunt oarecum înfrumusețeate Bine, această înfrumusețare ar putea să nu fie una voită neapărat, ar putea să fie o, o confuzie, dar trebuie să ne asigurăm că datele pe care le primim sunt într-adevăr reale. De asemenea, salut propunerea doamnei raportor de a ne concentra asupra asistenței oferite victimelor discriminării. Consider că acest aspect, într-adevăr, merită atenția noastră, trebuie să fie subliniat și trebuie să venim cu câteva propuneri. O altă un alt aspect care s-ar putea bucura de niște recomandări se referă la nevoia de a disemina informații și bune practici. Trebuie să folosim informațiile din acele state membre în care această directivă este bine pusă în aplicare și aceste informații trebuie să fie mai apoi oferite tuturor celorlaltor state membre. Sper că împreună vom reuși să creăm un raport de bună calitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Stevens. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc în mod special doamnei uh, Weber pentru maniera în care ne-a prezentat viziunea domniei sale pe marginea acestui raport. Îmi dau seama că doamna Weber își dorește să vină cu un raport foarte echilibrat De asemenea, sunt uh, de acord cu abordarea uh, privind uh, agenția referitoare care se ocupă de drepturile fundamentale. De asemenea, trebuie să contactăm, zic eu, forumul, pentru, forumul persoanelor cu handicap La LIBE lucrăm cu biroul FRA și cu Ombudsmanul European pentru a încerca să vedem ce se întâmplă la nivel european. Susțin ideile prezentate în acest document, dar uh, trebuie să recunosc că lipsește ceva aici, și anume uh, o referire la punerea în aplicare a articolului 5 în articolul 5 se spune că angajatorii trebuie să ia măsurile potrivite pentru a garanta un tratament egal uh, persoanelor cu dizabilități. Lucrul acesta trebuie să se întâmple um, la toate nivelurile, în toate tipurile de uh, companii. Dacă ne uităm la mm, drepturile persoanelor cu handicap, ne dăm seama că acest drept este până la urmă ancorat în legislația europeană și a fost uh, un subiect discutat și în august la ONU. Conform articolului 5, pentru a promova egalitatea și a uh, combate discriminarea, trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura garantarea drepturilor. Și iată, tocmai din acest motiv, eu consider că e important să includem în uh, document uh, ideea unei puneri în aplica- ideea punerii în aplicare rezonabile a acestui articol. Trebuie să ne asigurăm că toate tipurile de discriminare sunt uh, într-adevăr acoperite de măsuri, măsuri luate ca având ca temei articolul 5. Bineînțeles, voi colabora strâns cu doamna raportor, uh, ne vom, ne vom apleca atenția asupra monitorizării în statele, statele membre, dar și în instituții pe tema aceasta. Mulțumesc, doamna Cari. Ea ar urma, dar doamna Rena nu este aici, nici doamna Tatiana Stanca de la Vers nu este în, nu este în sală. Urmează Doamna Gea. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și în primul rând aș dori să mulțumesc colegei Weber pentru această structură de document de lucru pe care ne-a prezentat-o vis-a-vis de cele șapte puncte care au fost prezentate. Suntem în principiu de acord, dar sigur că în momentul în care ne va parveni uh, proiectul de raport, uh, ne vom exprima și prin intermediul unor eventuale amendamente. Unul din punctele unde suntem uh, de acord în mod special se referă la această nevoie de uh, conștientizare pentru cei care sunt victime ale discriminării, pentru că acestea să știe care le sunt drepturile și uh, Uh, pentru a se ști cum anume pot fi susținute în revendicarea acestor drepturi. Un lucru la fel de important pe care aș dori să-l subliniez în această privință se referă la rolul sistemelor educative. Pentru că dacă ne gândim de, de la, din cea mai fragedă copilărie, uh, a copiilor noștri să le oferim cunoștințe care să fie astfel structurate încât să includă persoanele care pot fi obiectul discriminării, cred că acestea pot uh, avea rezultate bune. Prin urmare, rolul educației, pe lângă cel al familiei, evident, este, cred că, decisiv în această privință. Mi-aș permite însă să mai sugerez și alte două argumente în lumina schimbărilor pe care le traversează societatea noastră, în special în momentul de față. Ne gândim și la problema fluxurilor de migrație, pentru că cum anume putem asigura garantarea principiului egalității de tratament atunci când ne gândim la migranți nu putem să nu ținem cont și de acest lucru, pentru că fenomenul migrației face parte integrantă din noua situație, din nou scenariu geopolitic în care se află Europa noastră. O altă sugestie pe care aș dori să o fac se referă la modul în care abordăm reinserarea în câmpul muncii a deținuților. Pentru că aceștia, odată ce și-au executat pedeapsa, trebuie să poată reveni pe piața muncii. În ce manieră permitem acest lucru? Ce facem pentru ca pedeapsa să fie doar o fază de reeducație pentru respectivele persoane care ulterior să poată reveni pe piața muncii. Vorbesc aici din experiența statului italian. Este o tematică care nu s-a bucurat de prea multă atenție. Și de aceea întrebarea mea. Munca mea împreună cu alți colegi, s-a referit și la o solicitare adresată Comisiei pentru a interveni, pentru că Curtea de Justiție a condamnat uh, Italia pentru nerespectarea articolului 5 a Directivei 78 din 2000 că pentru negarantarea accesului tuturor uh, persoanelor uh, și acelor cu dizabilități pe piața muncii. Iată că au trecut totuși 16 uh, ani și tot nu mai există și tot nu există condițiile de recunoaștere unui drept, ci nu numai, pentru că nu de asta este vorba, nu e vorba de recunoașterea unui drept, ci de aplicarea acestei posibilități. O persoană trebuie să poată bucura de acest drept în fapt. Pentru că altfel, degeaba proclamăm drepturi, pentru că acestea nu folosesc la nimic. Iată că după 16 ani, Italia nu a reușit să transpunem o parte din directivă. Din această perspectivă sunt perfect de acord cu doamna Weber când spune că este nevoie de un feedback constant din partea statelor membre vis-a-vis -vis de uh, situația transpunerii în practică. Pe de altă parte, nu cred că se impune să mai tot elaborăm regulamente și directive pentru că Uh, nu e așa, odată ce le avem, uh, se pierd până la urmă pe parcursul aplicării sau transpunerii. În orice caz, vă asigur de uh, disponibilitatea noastră de a veni cu contribuții. Mulțumesc, Tatiana Stanoca. A reușit să ajungă? pentru că, sigur, am început dezbaterea pe această temă înainte de momentul planificat. Mulțumesc, Renate, felicitări pentru propunerea dumneavoastră. Structura mi se pare una foarte bună. Aș dori să fac câteva observații vis-a-vis -vis de lipsa de date de calitate pe care, pe bună dreptate, o remarcați. Este o problemă, într-adevăr, pentru că nu toate statele membre dispun de astfel de date și dacă le dețin, acestea sunt folosite doar la nivelul unor structuri de punere în aplicare, însă nu se distribuie. Însă, în Letonia, de pildă, nu există sau există, de fapt, date cu privire la etnia persoanelor. Există la nivelul Agenției de Statistică. acum doi ani, când m-am implicat în ceea ce privește amendarea regulamentului Eurostat cu privire la uh, datele colectate vis-a-vis -vis de locurile de muncă, în special pe modelele ad hoc, propusesem atunci Comisiei să includă aceste poziții a poziții opționale în chestionare. Și doar puține grupuri politice au susținut această idee. N-a trecut la vot. Cred că a fost o greșeală și dacă vrem să avem date, nu cu titlu obligatoriu, dar opțional, pentru că dacă cineva dorește să completeze această rubrică vis-a-vis -vis de etnie sau religie. De ce nu? Atunci măcar am dispune de date pentru astfel de statistici. Regret că nu s-a putut face până acum și în orice caz vom face tot posibilul pentru a contribui la acest raport. Mulțumesc! Ultima din șirul raportorilor um, din umbră ar fi trebuit să fie colega noastră care nu e prezentă. Uh, Madame Weber. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Weber. Nici nu știu să existe un subiect mai frumos decât lupta împotriva discriminării. Dar despre ce discriminare vorbim? Eu aș dori să vă atrag atenția asupra ceea ce se numește corectitudine politică și gândire unică. Acestea fac ca, în lupta împotriva discriminării, să trecem la discriminarea pozitivă, așa cum se numește ea astăzi, care pe teren se traduce prin preferința față de străini pentru a cultiva această noțiune de vină în țările europene care mai de mult au avut o importanță mondială. Adică se cultivă acest sentiment și dumneavoastră în uh, țările dumneavoastră, în satele dumneavoastră, în uh, orașele dumneavoastră, în piețele dumneavoastră, cunoașteți importanța acestei strategii. Practic, dorința de a lupta împotriva discriminării se traduce printr-un spirit de revanșă și uneori chiar prin sunt privit de răzbunare. Vedem cum stau scrise aceste lucruri pe zidurile orașelor noastre. Eu vreau să particip, dar haide să nu cădem în uh, această capcană. Trebuie să veghem, uh, să facem astfel încât cetățenii noștri să nu devină ei victimele discriminării și rasismului. Vă rog să fiți atentă, doamnă Weber. Cu ajutorul acestui tip de discurs, naționalismul, populismul, după cum spuneți dumneavoastră, se trezesc, pentru că Cetățenii noștri au impresia că devin cetățeni de mâna a doua în propriile lor țări, tocmai din cauza acestei discriminări pozitive, care face din sistemul de protecție socială și din sistemul de locuințe uh, un loc de privilegiu pentru cei din afară. Vă mulțumesc! Colegii Martin, gestatten Domnule Martin, îmi permiteți-mi o observație de ordin personal. Pare că ar trebui să discutăm uh, prin uh, câte valuri de migrație a trebuit să treacă Franța în ultimul um, în ultima sută de ani. În ceea ce privește Bavaria, este vorba de 153 de astfel de valuri. Cred că nimeni nu mai poate spune astăzi uh, că este nativ de acolo sau venit din afară. Uh, și eu de aceea nu cred că trebuie să le refuzăm oamenilor care fug de război um, ajutorul. Asta doar ca observație. Vă mulțumesc pentru dezbatere. Vom avea de dezbăzut proiectul de raport pe 25 ianuarie, pe 23 februarie vom discuta amendamentele și pe 16 și 17 martie va avea sau 17 martie va avea loc votul în comisie. Mulțumesc! Ajungem acum la punctul 14 de pe ordinea de zi politici în materie de competențe pentru combaterea jumării în rândul tinerilor. Raportor Marek Plura, discutăm uh, amendamentele. Vă rog. Mulțumesc. Permiteți-mi uh, să, primit, uh, să vă prezint uh, situația lucrărilor în ceea ce privește acest dosar al combaterii șomajului în rândul tinerilor. Circa 200 de amendamente au fost înaintate. Mulțumesc tuturor colegilor. Aceste amendamente vor îmbogăți, îmbogăți textul nostru, permițându-mi să intru în mai multe detalii. Sigur că o serie întreagă de amendamente au fost similare sau chiar identice, ceea ce m-a făcut să uh, formulez mai multe amendamente de compromis pe care le-am transmis raportorilor din umbră. În octombrie am avut o întâlnire pe marginea acestor compromisuri care a fost o întâlnire foarte fructuoasă, pentru că compromisurile au reușit să incorporeze circa 132 de amendamente și am vrut, de fapt, ca toate elementele cruciale să fie acoperite de astfel de compromisuri și datorită implicării raportorilor din umbră, suntem aproape de finalizarea textului final. Acum, în ceea ce privește amendamentele acoperite de compromisuri, marea lor majoritate sunt în spiritul raportului și constituie o îmbogățire importantă a acestuia. Dar, pe de altă parte, există și alt grup de amendamente care pentru mine sunt problematice, chiar dacă înțeleg intențiile acestor uh, autori de exemplu, un amendament din partea domnului Fontulis, conform căruia ucenicia ar trebui să ducă automat și la angajare. În timp ce eu vorbeam în termen de ar trebui. E clar că în orice ucenic, orice ucenic poate fi uh, angajat, poate că ar fi și chiar în uh, contradicție cu interesul tinerilor, pentru că deseori atunci când ești ucenic sau stagiar, vrei să treci prin mai multe experiențe, să mai câștigi niște bani. Și iată că astfel de ucenicii sau stagiaturi uh, se pot dovedi a nu fi potrivite pentru persoana respectivă. Ele au și menirea pentru ca tinerii să învețe despre sine și deseori tinerii doar după finalizarea unei pregătiri, tinerii ajung la concluzia că nu doresc să facă asta pe viitor. Mai sunt și alte amendamente, precum 91 sau 52. Vis-a-vis de acestea îndoieli, nu pentru că ar fi greșite sau n-aș fi de acord, ci pentru că intră în detalii prea mult sau se referă doar la o parte din potențialele surse de finanțare, ceea ce ar duce la o îngustare excesivă a domeniului de aplicare. Alte amendamente, precum 64 și 199, constituie, în opinia mea, o încălcare a principiului subsidiarității și ar aduce atingere responsabilității statelor membre. În ceea ce privește amendamentul 259 de către colegul Bizotto, aici nu sunt de acord cu definiția politicilor europene conținută aici sau cu ideea că competențele ar fi doar, uh, sau această inițiativă ar fi doar încercare de a acoperi fiascoul politicilor europene. Eu sigur cred că uh, mai sunt multe de făcut pentru ca politicile europene să vină uh, într-o îmbunătățire a situației de pe piața muncii astăzi, dar cu siguranță nu putem vorbi despre un fiasco și competențele reprezintă un domeniu cheie pentru îmbunătățirea situației de pe piața muncii în Europa. Mulțumesc! pentru atenție. Sunt uh, deschis pentru întrebări. Mulțumesc. Ar urma doamna Peta Compula Natri. Însă nu o văd și văd că nici altcineva de la socialiști nu dorește să intervină. Iana Țignanțca din partea ECR. Atunci, vă rog. Uh, Mulțumesc. Îi Mulțumesc domnului Plura pentru acest raport foarte bun. De asemenea, apreciez cooperarea în acest dosar. Aș dori să subliniez trei aspecte importante. Acestea țin de compromisuri, dar și de amendamente. După cum a spus domnul Plura, acest raport poate să fie îmbunătățit. Trebuie să subliniez că toate statele membre trebuie să aibă ca obiectiv um, educația inovatoare a tinerilor. Cu toții trebuie să dorim ca acești tineri să primească informații practice cu privire la antreprenoriat, de crearea unei întreprinderi și de crearea unui loc, unor locuri de muncă. Este foarte bine că raportul sublinează că educația este ține de apanajul statelor membre. Putem, pe de o parte, să vorbim despre sistemul de educație și eu personal țin la uh, uh, faptul că acești tineri trebuie să aibă experiențe reale în domeniul, în mediul de afaceri dar trebuie ca și instituțiile publice și uh, societatea civilă să se implice. De asemenea, trebuie să avem grijă să nu încălcăm principiul subsidiarității. Aș dori să mai reliefez un aspect. E vorba despre lipsa de personal competent. Mă refer aici la Slovacia, mai ales. Nu prea sunt consilier pentru orientare profesională și cred că uh, Raportorul a uh, vorbit despre calitatea resurselor umane. Trăim într-o lume care este într-o evoluție continuă și piața muncii se dezvoltă la o viteză foarte mare. Practic nici nu putem uh, anticipa ce va fi peste câțiva ani, deci trebuie să fim pregătiți în ceea ce privește calitatea consilierilor de orientare. O ultimă observație un uh, lucru la care eu țin foarte mult. Este vorba despre tinerii cu dizabilități și, din tinerii care și de tinerii care provin din uh, medii defavorizate. Adesea, statele membre nu se ocupă foarte mult uh, de uh, angajarea acestor tineri și cred că trebuie să dăm uh, o ocazie uh, acestor tineri și ei pot să îmbogățească uh, um, Uh, societatea noastră cu competențele lor profesionale. Trei lucruri pe care doream să le subliniez. Vă mulțumesc pentru raport și abia aștept cooperarea cu dumneavoastră. Danke sehr. Mulțumesc. Doamna Cumpula Nazi mi s-a alăturat și primește imediat acum cuvântul. I would very much like to be here more, but it's overlapping. Mi-ar plăcea să fiu mai des alături de dumneavoastră, dar ședința amplă are loc în paralel cu ședința ITRE, unde sunt raportor. Deci, de aceea întârzierea mea. Vreau să-i mulțumesc domnului Plura pentru cooperare. Vom încerca să găsim în amendamentele de compromis uh, o bază comună care să ne ajute uh, să ajungem la un raport de bună calitate, trebuie să ținem cont de situația economică pe ansamblu. Vorbim despre șomajul în rândul tinerilor. Din păcate, iată, statele membre au probleme financiare și din pricina acestora uh, fac economii la partea de educație și asta înseamnă că tinerii nu mai au o bună pregătire, ceea ce îi face să nu mai își găsească un loc de muncă bun și dacă nu avem forță de muncă bună, de bună calitate, bine calificată, atunci nici economia nu merge bine. Inițiativa aceasta pentru tineri este esențială dacă e să avem o economie crescândă, Uh, de asemenea, inițiativa noastră sprijină, practic, ideile uh, cetățenilor sau vrea să, să potențeze toate eforturile făcute la nivel uh, local și regional. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că există într-adevăr grupuri vulnerabile care trebuie să fie ajutate Cooperarea între sistemul de învățământ, uh, companii, dar și tineri este absolut esențială. În Finlanda am organizat un uh, seminar pe tema aceasta și am fost foarte încântată să aflu că um, multe universități din Finlanda deja uh, stabilesc ce anume, uh, care sunt absolvenții de care economia, uh, economia are nevoie. Pe aceea se concentrează. Genul acesta de gândire este, într-adevăr, uh, una pozitivă și ne poate ajuta. De asemenea, tinerii tinerii sunt foarte importanți. Vedem acum că tinerii uh, care au posibilitatea de a folosi uh, toate aceste tehnologii moderne au uh, de asemenea și șanse mai bune de a intra pe piața muncii, dar mai există și tineri care nu se bucură de aceste posibilități și tocmai de aceea sistemul de învățământ trebuie să le ofere tuturor uh, uh ocazia de a-și însuși aceste noi uh, abilități. Mulțumesc. Care urma domnul Jambon dar domnia sa nu este alături de noi, nici uh, Jean Lambert. Prin urmare, îi dăm cuvântul doamnei Laura Agea. Grazie din nuovo e soprattutto... Mulțumesc încă o dată și în primul rând aș dori să mulțumesc colegului Plura pentru buna colaborare de până acum cu ocazia diferitelor întâlniri pentru elaborarea compromisurilor. Îi mulțumesc pentru faptul că a ținut cont de uh, dorințele noastre. Chiar și acolo unde am solicitat lucruri destul de importante. Eu cred că educația preșcolară, care a fost eliminată ca abordare în sensul unei educări în spirit antreprenorial, a fost eliminată această idee din uh, compromis. Um, poate că este nevoie de o analiză mai aprofundată pentru a găsi metode care să fie într-adevăr eficace, dar nu invazive în ceea ce privește creșterea copiilor. Atunci când a fost uh, introdus uh, importanța educației, uh, și în domeniul antreprenorial, pentru că, iată, tinerii astfel pot căpăta un impuls pentru cei care vor să meargă pe această cale Evident că acest lucru a fost posibil numai cu susținerea băncilor. Și uceniciile și stagiaturile nu trebuie să fie folosite ca forță de muncă cu costuri zero. pentru că nu trebuie folosit într-o manieră improprie, un instrument care ar putea fi un vehicul important pentru încadrarea tinerilor pe piața muncii, care în momentul de față nu au posibilitatea să facă acest lucru, pentru că, sigur, eu pot să fac o licenicie astăzi, dar uh, să constat la final că nu reușesc să găsesc uh, un loc de muncă. Obligativitatea de angajare nu cred că ar trebui să fie un principiu, dar ar fi fundamental totuși să nu se abuzeze de acest instrument. Mai sunt și alte considerente pe care le-am prezentat și care au fost incluse în compromisuri sau au fost susținute în parte. Ideea este ca tinerii să aibă un fel de garanție, pentru că sunt unii care se află în căutarea uh, unei direcții, e nevoie să îi protejăm, să le oferim posibilități și forme de protecție socială. Asta este una din cerințele noastre. Apoi, atunci când se folosesc fonduri europene, se impune uh, o monitorizare atentă, pentru că deseori ocaziile pe care le oferă Europa statelor membre se pierd, nu se ajunge la rezultate pentru că nu se fac controle așa cum trebuie. Iată altă prerogativă importantă pentru noi. Și în plus, sigur, trebuie scăzută povara fiscală pentru IMM-uri și pentru tinerii care se hotărăsc pentru o activitate antreprenorială. Înțeleg și faptul că fiscalitatea privește competența statelor membri, dar poate că se poate gândi un fel de armonizare și reducerea poverii pentru aceste categorii. Amendamentul pe care l-am prezentat în ceea ce privește accesul gratuit la formare, un efort uh, al statelor membre, s-a spus că nu respectă principiul subsidiarității. Dar aici vreau să spun că nu s-a prevăzut nicio obligație în acest amendament. Este doar o chestiune de civilizație. Pentru că educația trebuie să aibă menirea de a fi un stimulent. Vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitatea de a prelua și din ideile noastre în compromisuri. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul acum, Dominic Matan. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Mă asociez și eu laudelor aduse domnului Plura. Îmi amintesc de reuniunea comisiei noastre din iulie că l-am felicit și l-am felicitat atunci pe domnul Plura. Deutsche Übersetzung. Stimate coleg, un moment. Abia acum aud interpretarea în uh, germană. Aveți cuvântul. Faut que je recommence tout Doriți să reîncep? De la început? Bine. Bun. Spuneam că mă alătur celor care l-au lăudat pe domnul Plura pentru munca sa excelentă. Mi-amintesc când ne-a prezentat domnul Plura uh, munca sa în uh, iulie, mi-amintesc că și atunci am fost de acord cu el și că am vorbit uh, despre faptul că lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor este o prioritate pentru toată lumea. Însă acum sunt uh, dezamăgit pentru că s-au prezentat foarte multe amendamente care merg tocmai uh, în celălalt sens. Mi se pare că s-a lăsat o portiță, scrie undeva că se lasă de înțeles de fapt că unii tineri sunt um, uh, exploatați în aceste stagii. Bine să știe acest lucru și uh, toată lumea era de acord asupra câtorva amendamente. Singura problemă este că, domnule Plura, nu ați preluat niciunul dintre aceste amendamente în compromisul dumneavoastră. Ce v-am spus eu adineauri era cuprins în compromisul T și nu a fost preluat. Noi dorim să lucrăm cu dumneavoastră, dar... Domnule președinte, domnule Plura, stimați colegi, Oare suntem supuși la o discriminare politică? Atunci când un eurodeputat ENF spune ceva care este de și este în acord cu raportorul, atunci sunt foarte dezamăgit că este respins amendamentul respectiv. Și numai pentru că e un deputat al ENF. Cred că am fost foarte clari, am spus întotdeauna ce am gândit, însă sistematic suntem respinși, suntem discriminați, mare, mare păcat. So, dann uh, will ich nur feststellen. Bine. Atunci, äh, dați-mi voie să vă spun și eu că toate amendamentele pe care le depun le consider a fi cele mai bune, dar nu întotdeauna sunt uh, incluse în amendamentele de compromis. ce e prost cu democrația e că întotdeauna uh, se, majoritatea decide. Nu vreau să discut tema aceasta, pur și simplu am făcut un comentariu. Nu are sens să mai discutăm despre asta. Vom vota raportul pe data de 3 decembrie Acestea fiind spuse, am încheiat discuția la punctul 14 de pe ordinea de zi și vă amintiți că pusesem la coadă raportul domnului Pirinski cu privire la munca nedeclarată, dar din păcate domnul Pirinski mi se poate alătura doar la 18 și un sfert. Nu vreau să facem o pauză până atunci. Prin urmare, vreau să vă spun că la ultima ședință de la Strasburg a fost organizată și un dialog, organizat și un dialog care va fi continuat sau ar fi trebuit să fie continuat, dar uh, acesta nu a putut uh, avea loc totuși din pricina îndreptățitului protest, protest nu vrem să punem capăt uh, muncii la acest raport, vrem să încheiem eforturile pe tema aceasta și președinția luxemburgheză dorește ca acest raport să fie încheiat uh, înainte de finele anului și tocmai de aceea am inclus acest uh, subiect în uh, planificarea noastră. Pe 27 a 11 de la 9.30 până la 12 vom avea ocazia de a discuta despre acest uh, despre acest subiect. Vom uh, vota atunci și vom mai discuta și uh, deplasările în Portugalia și în alte uh, țări, un subiect pe care îl aveam pe ordinea de zi, dar pe care nu l-am putut trata cu mare atenție pentru că doamna comisar ni s-a alăturat astăzi. Dați-mi voie să vă spun că de la 9.30 până la 12 vom avea o ședință extraordinară, și anume pe data de 27 noiembrie, iar următoarea reuniune normală va avea loc pe data de 3 decembrie între orele 9-17.30. Acestea fiind spuse, iată am ajuns la finele ordinii de zi. Vreau să le mulțumesc tuturor care au colaborat la succesul ședinței noastre. Domnul președinte mulțește și, mulțumește, îmi cer scuze și interpreților. Nu vă veți supăra cu siguranță că, iată, încheiem ședința mai repede, aveți ocazia de a vă ocupa de alte lucruri. O seară plăcută! Domani, e confirmat cu uh, domnul